Das ist unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. Das ja. I would like to start. Good morning. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Aș dori să începem. Îmi voi folosi limba maternă. Avem interpretare în multe limbi. Este prima noastră reuniune la Strasburg și nu vom mai ține multe reuniuni la Strasburg, pentru că condițiile nu sunt ideale pentru comisia noastră la Strasburg, pentru că programul colegilor este foarte încărcat. De obicei, ne reunim la Bruxelles și acolo uh, condițiile sunt mai bune. Dincolo de asta, însă, aș dori să vă urez bun venit tuturor. Äh, alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben äh, Astăzi avem pe ordinea de zi un subiect important și anume impactul Panama Papers asupra țărilor în curs de dezvoltare. Aș dori să urez bun venit uh, a două persoane, personalități importante care au venit alături de noi astăzi pentru a ni se adresa am invitat o a treia persoană, un jurnalist care um, este uh, în legătură cu noi prin video. Uh, video pe care îl vom uh, privi la final, iar invitații noștri prezenți vor um, interveni la început. Începem cu Alvin Mosioma, Uh, director executiv fondator al uh, rețelei de justiție pentru taxare din Africa, Tax Justice Network Africa. A fost și vicepreședinte al Coaliției pentru Transparență Financiară. M-am uitat pe CV-ul dumneavoastră, aveți o diplomă de la Universitatea din Mainz, din propria mea regiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. sperăm să ne iluminați cu privire la politica, uh, politica fiscală, fiscală în Africa. Ați scris două cărți pe acest subiect uh, despre taxare și uh, dezvoltare. Lângă dumneavoastră este așezat Nuhu Ribadu, președintele fondator al Agenției Anticorupție a, uh, din Nigeria, uh, așa numita EFCC, Economic and Financial Crimes Commission. Domnul Ribadu a fost și uh, procuror șef pe lângă forța de poliție nigeriană. Deci, iată, un alt uh, expert în domeniul uh, fiscal. Vă urăm uh, bun venit! Sunteți și președinte al um, Task Force-ului special pentru recuperarea, sau ați fost în 2012 uh, președinte al Task Force-ului special pentru recuperarea veniturilor din petrol. Apoi, Uh, prin video va fi alături de noi Will, uh, uh, Will Fitzgibbon, jurnalist de investigație uh, la Consorțiul uh, Internațional al Jurnaliștilor de in Investigație, ICIJ. În principiu, fiecare vorbitor va avea șapte minute pentru ca apoi să putem dezbate. Nu avem foarte mulți colegi în sală, dar avem raportorii, domnul Cofod și domnul Iecek Începem cu domnul Mosioma. Vă rog, aveți cuvântul. Danke schön, Um, ähm, ich werde nicht auf, auf Deutsch vortragen. Na, Sie können auf Französisch, Englisch, wie Sie wollen. Oh, <laughs> und auch meine Mutter. Mulțumesc. Äh, nu voi äh, vorbi în germană. Presupun totuși că pentru limba mea maternă nu este interpretare. First, let me, let me start by... Mulțumesc. În primul rând aș dori să Vă mulțumesc pentru invitația adresată mie și organizației mele pentru a vă prezenta uh, câteva idei despre acest subiect. Am lucrat la chestiuni ce țin de taxare în ultimii 10 ani și uh, nimic nu a avut același efect uh, precum Panama Papers în ceea ce privește mm, evaziunea fiscală, optimizarea fiscală. Mi s-a spus că am numai șapte minute. Dar uh, apoi uh, poate vom putea avea o conversație mai în uh, detaliu. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că dacă există o lecție pe care o putem învăța din Panama Leaks este că provocarea cu care ne confruntăm este interconectată și globală. Activitățile din Panama au un efect direct asupra uh, vieților oamenilor din Sierra Leone. Uh, capacitatea guvernului din Uganda de a oferi îngrijire de sănătate Uh, maternală uh, poate fi subminată de activități din Jersey sau uh, Mauritius. Chiar dacă avem senzația că totul ține numai de finanțe, de fapt, până la urmă, suntem interconectați, iar efectele sunt directe asupra vieții oamenilor într-o altă parte a lumii un, un al doilea învățământ este că mm, caracterul de parazit uh, al uh, evitării plății uh, uh, taxelor se hrănește prin opacitatea sistemului fiscal la nivel internațional. Uh, deci transparența este mm, uh, esențială și uh, trebuie pentru ea să luptăm. Uh, Putem uh, vorbi despre asta în ceea ce privește pașii concreți ce ar trebui să fie luați. Al treilea element este că de la bun început este important să se creeze un cadru care include pe toată lumea, chiar dacă um, recunoaștem că evaziunea fiscală um, are un impact peste tot, afectează toate țările, nu numai țările în curs de dezvoltare. Dar este important ca uh, atunci când căutăm soluții, ele să includă pe toată lumea. Și aici uh, intervin uh, îngrijorările noastre în ceea ce privește procesul BEPS, pe care Uh, îl cunoașteți uh, inițial, cum a fost prevăzut în ceea ce privește ordinea de, uh, agenda și modul în care a fost structurat, nu a inclus țările în curs de dezvoltare. Acum se fac eforturi prin consultările regionale, dar noi credem că unele dintre mm, provocări au de-a face cu faptul că nu am fost incluși de la început cum uh, ar spune un medic, dacă nu ai diagnosticul bun de la bun început, uh, uh, medicamentele pe care le vei prescrie nici nu vor aduce rezultatul potrivit. Următorul punct pe care aș dori să-l menționez este că transparența nu poate fi sectorală, sectorială. Opacitatea Uh, de pretutindeni este o amenințare la transparența de pretutindeni, ca să-l parafrazez pe Martin Luther King. Nu se pot uh, lua măsuri numai în Uniunea Europeană uh, și să se facă o listă neagră, dar, pe de altă parte, întreprinderile să aibă posibilitatea să înșele sistemul recunoaștem uh, rolul uh, pe care l-a avut Uniunea Europeană, mai ales Parlamentul European în combaterea evaziunii fiscale, însă trebuie să ne asigurăm că există o, o consecvență și o coerență în uh, politicile pe care le doresc diferitele state membre, ca să evităm să dăm cu o mână și să luăm cu cealaltă. Când ne uităm la tratatele negociate de statele UE cu statele în curs de dezvoltare, ele au un impact semnificativ în sensul că limitează capacitățile acestor țări în curs de dezvoltare de a-și finanța uh, și de a-și uh, dezvolta propria economie. ci le, sunt le este um, afectată și capacitatea de a atrage investiții. Recunoaștem că uh, capacitățile sunt o problemă în multe uh, state în curs de dezvoltare, însă, în același timp, asta nu este singura problemă. Mm, crearea de capacități a, fost a fost văzută ca o o soluție universală. Ne amintim de conversația cu domnul Adis, în care se solicita um, o incluziune mai puternică în cadrul ONU și a, ieșit, a reieșit de aici inițiativa de taxare ADIS. Uh, dar nu este singura soluție. Cred că trebuie să nu uităm acest lucru. Dacă singurul instrument pe care îl ai un ciocan, atunci uh, toate, fiecare problemă ți se va părea un cui. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Uh, vielen Dank, Mulțumim foarte mult, domnule Mosioma. Ați respectat exact uh, timpul. Asta arată că ați trăit deja în Germania. A fost o glumă. Vă mulțumesc foarte mult. Avem și răspunsurile dumneavoastră în scris, care ne dau mult mai multe detalii. Înainte să începem discuția, aș dori să-i dau cuvântul domnului uh, Nuhu Ribadu. Vă rog. Thank you. Is it? Okay. I only speak English, sorry. <laughs> Thank you, honorable, uh... Mulțumesc, vorbesc doar limba engleză, vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor comisiei că m-au invitat să fiu uh, parte a acestei reuniuni într-un oraș minunat. Am uh, lucrat uh, de mulți ani în domeniul anticorupției Uh, în uh, Nigeria, în uh, organismul nigerian anticorupție și mulțumesc Uniunii Europene pentru că în 2005 Uniunea Europeană ne-a oferit 24 de milioane de euro și așa am putut într-adevăr să înființăm acest organism anticorupție și am recuperat uh, mai mult de 10 miliarde de euro și am uh, trimis destui oameni la închisoare. Deci mulțumim pentru susținerea din 2005 și după ce am părăsit această organizație am continuat oricum să vorbesc despre impactul corupției, spălării de bani, evaziunii fiscale în întreaga lume. Deci puteți înțelege că am uh, fost foarte uh, interesat atunci când a apărut povestea cu Panama Papers. Din punctul meu de vedere, poate uh, Eh, chiar o revoluție în ce privește eh, utilizarea secretului corporatist, evaziunii fiscale și spălare de bani în întreaga lume. E chiar o revoluție cu nume de top în întreaga lume, cu anchete în diferite țări și impactul a fost eh, extraordinar în Africa, continentul meu care timp de zeci, zeci și zeci de ani de zile a avut de uh, suferit de pe urma acestui uh, fenomen. Continentul meu pierde cel puțin 50 de miliarde de dolari anual prin uh, tranzacții financiare ilicite uh, conform uh, panelului Tabombechi privitor la uh, fluxurile financiare ilicite din Africa. Panama Papers au expus un număr important de politicieni africani care a utilizat uh, Mossack Fonseca pentru activități ilegale. În, în Nigeria, cel puțin 120 de persoane fizice și juridice au fost identificate uh, de către Premium Times din Nigeria. Uh, și uh, sigur se utilizează companiile offshore, paradisurile fiscale. E o listă întreagă cu cei, unii din cei mai bogați oameni din Africa și unii din cei mai puternici politicieni, conform rețelei uh, Uh, africane pentru uh, jurnalism de investigare. Uh, în 52 din cele 54 de țări africane se utilizează companii offshore create chiar de Mossack Fonseca și raportul spune că în 44 din aceste țări companiile offshore au fost utilizate pentru a oferi asistență în contracte de exploatare de petrol, gaze și mină. Și pregătindu-mă pentru a călători la Strasburg, m-am întâlnit cu Musichilu Mogiz, editor al Premium Times, și uh, mi-a spus că aproape toate personalitățile cele mai bogate din Africa Eh, listate în Forbes eh, Magazine în 2016 se aflau în datele eh, acelea referitoare la utilizarea unor offshore-uri. Au fost făcute mai multe dezvăluiri, de exemplu James, James Ibori, un fost guvernator în Nigeria, care chiar a fost la închisoare în Regatul Unit recent, a conceput o schemă în care uh, i-a permis să se îmbogățească ilicit și când am fost și eu, uh, când am condus organismul uh, anticorupție, uh, uh, m-am confruntat cu asemenea fenomene. Conform ANCIN, au, au apărut și noi detalii despre intermediarii care au mânuit sute de milioane de dolari uh, plătind mite pentru încheierea unor contracte cu petrol și gaz E vorba de iahturi, jeturi, um, e implicat un fost ministru al exploatării petroliere în Nigeria și au fost înghețate recent um, averile ca parte a 1,8 miliarde, că aproape doi uh, businessmen namibieni uh, au care au legături cu traficul de arme au fost implicați ca și sunt clienți ai uh, Mossack Fonseca. Uh, Uh, un contract pentru dezvoltare agricol din Mozambic uh, e, a fost încheiat doar în beneficiul unor puțini și au, pe, au fost deplasate 100.000 de, de persoane din Mozambic. Familia magnatului egiptean Salah Diab a utilizat o rețea de companii offshore uh, și companii locale pentru a semna contracte de exploatare petroliere cu guvernul egiptean. Și de când s-au făcut aceste revelații, uh, Uh, am înțeles că în mod anonim politicienii și uh, oamenii de afaceri din întreaga lume și-au mutat averile în uh, paradisuri fiscale și organizațiile internaționale și societatea civilă au uh, încercat să facă lumină. Uh, panelul Uniunii Africane pentru fluxuri financiare ilicite Uh, cere să se acționeze hotărât împotriva uh, paradisurilor fiscale din întreaga lume. Um, președintele acestui panel și fost președintele Africii de Sud, Thabo Mbeki, a spus că uh, este o problemă globală și toată lumea e indignată în întreaga lume și atunci trebuie să se acționeze la nivel global pentru a stopa aceste fluxuri ilicite și paradisuri fiscale. Guvernul sud-african a anunțat imediat uh, deschiderea unor registre publice pentru a încerca să descopere care sunt uh, uh, activele ilicite și ascunse ale acestor companii. La parteneriatul pentru un guvern deschis s-a organizat o întâlnire în mai 2016 și guvernul Africii de Sud a revelat un plan național de acțiune pentru a colecta informații. În mai 2016, președintele Nigeriei Muhammad Buhari, la un summit anticorupție la Londra, um, și-a exprimat angajamentul de a crea un registru public uh, de proprietari ai companiilor din țară. Ghana și-a modificat uh, legea privitoare la companii pentru a um, Um, revela avuțiile ascunse și s-a adoptat și o uh, inițiativă pentru trans, transparență în industria extractivă. În Accra, în Ghana, s-a organizat un atelier de două zile cu Transparency International, cu societatea civilă, cu participanți din Nigeria, din Kenya, cu, uh, uh, la, la finalul căreia s-a emis un comunicat în care spunea că participanții au discutat uh, provocările uh, care se pun Africii din uh, cauză că nu se fac uh, publice aceste informații. Participanți din Ghana, Kenya, Nigeria și multe alte locuri din lume au uh, numărat eforturile făcute pentru a, avea dispoziții uh, juridice pentru a uh, face uh, aceste activități publice și probabil că Panama Papers a însemnat declanșarea unei adevărate furtuni și vom găsi multe alte cazuri de corupție, cu sigur, și fac un apel la guvernele africane ca să investigheze și să pună sub acuzație cei care au fost găsiți ca fiind cei care au încălcat legea Sigur, am auzit de tot felul de anchete, dar acum e nevoie și de condamnări, e nevoie de acțiune urgentă. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen Dank auch an Sie, Herr Ribadu. Sie... Mulțumesc foarte mult și către dumneavoastră, domnule Ribadu. Dumneavoastră ați fost și procuror uh, șef nu numai uh, cu Niger Nigerian Police Force, ci ați fost și numit de către ONU um, în Afganistan în 2011. Deci aveți o experiență foarte vastă și aș vrea să propun de aceea să ascultăm acum și uh, pe invitatul nostru care este prezent prin videoconferință și după aceea să purtăm o discuție cu experții care au venit aici de departe pentru ca să vorbească în fața noastră. Aveți uh, textul intervenției video, spune domnul președinte, așadar um, argumentele pe care le veți auzi acum și dacă le puteți uh, citi și în document și dacă la sfârșit nu mai putem uh, ajunge să mai ascultăm această, mm, această transmisie, o să putem să vă transmitem linkul. Deci aș propune, de fapt, să continuăm mai bine și să mulțumim, în primul rând, celor care au venit aici. Mulțumesc celor doi vorbitori de până acum. Am putut, într-adevăr, să mm, înțelegem mai bine care sunt uh, problemele din Africa. Dacă 52 de țări uh, africane au fost deja menționate și în 44 de țări Mosec Fonseca a fost uh, activ. Vă dați seama ce problemă gravă este ne ajută să vedem amploarea. Ați spus de asemenea că BEPS-ul este un, uh, o problemă europeană de asemenea și că în niciun caz nu trebuie să uităm de această componentă când ne uităm la Africa. V-aș propune acum să urmărim lista vorbitorilor și să începem cu discuțiile mai bine. Vreau să încep cu Iepe Cofod și cu Peter Iacek, cei doi co raportore Vreau să-i dau cuvântul mai întâi lui Iepe. Cam 5 uh, minute de persoană, dacă se poate, aș vrea, de fapt, să facem un minut întrebarea, 4 minute răspunsul. Iepe, te rog. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc în primul rând uh, oaspetilor noștri pentru că au venit aici și pentru că ne-au prezentat uh, atât de multe mesaje foarte importante pentru noi. Dacă ne uităm la impactul asupra uh, evaziunii fiscale, evaziunii fiscale asupra țărilor în curs de dezvoltare, vedem că este imens. Oxfamul a calculat că în 52 de țări în curs de dezvoltare 269 de miliarde de euro de dolari au putut fi mobilizați pentru a finanța um, Uh, lucrări publice dacă uh, ar fi putut fi colectați, dacă ar n-ar fi existat evaziuni uh, fiscale și aceasta din cauza sistemelor care nu funcționează. Este deci esențial să vedem despre ce sumă e vorba. Problema Mosec, Mossack Fonseca este doar vârful icebergului. E vorba doar de o companie din documentele Panama, dar mai sunt și multe altele care fac exact același lucru și care nu au fost încă divulgate. Deci e foarte important să vedem și acest lucru. Ați menționat transparența ca o cheie și aș vrea să vă întreb de aceea, de partea Uniunii Europene, noi facem diverse acum în domeniu Vorbim despre raportare de la țară la țară pentru corporațiile multinaționale și aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre partea europeană. Ce ar trebui să facem în legislația noastră pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare să asigure mai multă transparență? Știm că propunerea de raportare pe țară nu um, nu, este, nu va pune la dispoziție datele din țările în curs de dezvoltare, vorba de date agregate. Mai se pune și problema proprietății, ownership-ului uh, beneficiarilor. Ce putem face din partea Uniunii Europene pentru a uh, asigura că acesta este bine gestionat? Și de asemenea, ce mai putem face și despre paradisurile fiscale? Cum pot acestea să țină cont de standardele noastre? Mai este ceva, mai e și un lucru pozitiv. La OECD avem standarde comune de raportare, însă avem o problemă foarte mare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că ele nu au capacitatea administrativă pentru a putea îndeplini necesitățile pentru a se conforma acestor standarde. Deci ce ar trebui să facem pentru ca să vă ajutăm? Vă mulțumesc pentru că ați venit și ați, uh, ați revelat chestiuni atât de importante. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult. Întrebarea cred că este adresată ambilor vorbitori. Dacă vreți să începeți, puteți să stabiliți cine începe, vă rog. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați spus aceste întrebări. În primul rând, permiteți-mi să vă explic mai întâi ce considerăm noi că în procesul BEPS este o chestiune esențială. După cum am zis în introducerea mea, fiind dat că procesul nu a fost inclusiv încă de la început, Acum, uh, în consultările care sunt în curs, trebuie să recunoaștem în primul rând că pentru diferite țări, pentru diferite regiuni, BEPS-ul va arăta diferit. Pentru țările africane, de exemplu, BEPS-ul este în formă de, mai ales de mărfuri. Încearcă să reînregistreze fluctuațiile, dar există un impact foarte mare asupra mărfurilor și aici Uh, și a bunurilor. Deci aici, într-adevăr, deși este important, se află în afara mandatului. Problema care, ne, care este cea mai gravă, așadar nu este inclusă, de fapt, în uh, domeniul de aplica, aplicabilitate. La asemenea și cu stimulentele fiscale. În regiunea în care eu am fost activ mai mulți ani în ceea ce privește competiția uh, neloială fiscală, am văzut că ea, într-adevăr, este erozivă pentru sistemul fiscal. E clar că taxarea sau impozitarea pe baza reședinței este un lucru pe care uh, îl ați introdus. Noi preferim, preferăm în multe țări în curs de dezvoltare taxarea la sursă. Deci la noi mai degrabă încercarea este de a merge în această direcție. Însă, mai important și se leagă de întrebarea pe care mi-ați spus-o, este că baza BEPS-ului se bazează pe principiul OECD, um, pe liniile directoare ale OECD. Pentru țările în curs de dezvoltare, însă, acestea reprezintă o provocare foarte mare. Foarte multe țări din Africa, după cum vorbeam și înainte despre raportul la care am făcut referire colegul meu, nici nu există de fapt prețuri stabilite pentru schimbul de, și nu există un schimb de informații în același timp uh, reciproc. E nevoie ca statele Uniunii Europene să vadă cum contextualizează aceste probleme și cum le aplică la realitatea țărilor în curs de dezvoltare. E foarte dificil să cer unei țări să se înscrie la schimbul automat de informații când nu există, de fapt, un uh, preț al transferului stabilit. E nevoie, deci, de o îmbunătățire a aplicării BEPS-ului, pentru că BEPS-ul nu corespunde realităților în multe țări în curs de dezvoltare. Nigeria e un exemplu de, în acest sens în care o mare parte din buget uh, vine din surse care, care sunt de fapt resurse naturale și impozitele joacă un rol mult mai mic ca procent. Da, dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să adaug ceva. Um, vreau să mai... numai o secundă. Deci e important ca propunerile pe care le facem să nu transforme procesul numai într-unul inclusiv, în sensul că să se implice și în curs de dezvoltare, ci tocmai să se include și aspecte care sunt foarte relevante uh, în ceea ce privește impactul de zi cu zi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ribadu are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Aș vrea să continui uh, ceea ce a spus uh, colegul meu. Cred că cel mai important lucru pe care poate să-l facă Uniunea Europeană este să arate leadership, să arate care sunt legile bune pe care să le poate copia și ceilalți. Dacă aveți, de exemplu, o poziție foarte clară, politică, foarte justă, foarte corectă și foarte transparentă, atunci, de obicei, este copiată. Celelalte țări, într-adevăr, copiază această decizie. Deci, dumneavoastră aveți un rol de pionier dacă faceți așa ceva. Așadar, Eh, legislația comunitară merge mult mai departe decât credeți. E o formă de educație pentru celelalte țări, chiar dacă nu sunt în comunitatea europeană. Foarte important este și să țineți minte așadar că puteți să aveți acest rol de lider, să fiți corecți, juști în ceea ce privește celelalte țări care nu au capacitatea însă să pună în aplicare toate recomandările pe care le faceți. Asta este, de exemplu, una din chestiunile pe care ați putea să le faceți pentru a ne susține. Acum e, într-adevăr, un moment propice. Haideți să nu permitem, deci, să, să pierdem acest moment. Altceva foarte important este să le ajutăm pe țările, să le ajutați pe țările în curs de dezvoltare să își amendeze legislația. E foarte bine dacă puteți să le ajutați să înțeleagă despre ce e vorba. În al treilea rând, în legătură cu ceea ce ați spus Eu aș spune că în uh, paradisurile fiscale și uh, trebuie să fie într-adevăr scoase în afara legii. E foarte important. Politicienii noștri, uh, afaceriștii, iau banii și duc acolo unde nimeni nu poate să ajungă la ei unde nu ajunge nimeni nici măcar uh, jurnaliștii de investigație. Deci, acolo, în acele paradisuri, uh, găsim uh, foarte mare parte din bani. Dacă există vreo cale de a opri acest fenomen legal, vă rog să-l analizați. Sigur, ajutoarea de creare de capacități, ajutorarea e foarte importantă pentru, de exemplu, oficiali în domeniul fiscal sau mass media sau agențiile care se ocupă de subiect la nivel local. E foarte important. Eu vă mulțumesc foarte mult, de exemplu, pentru susținerea pe care ați acordat-o în uh, domeniul economic și financiar în Nigeria. Ne-ați dat ajutor economic de 24 de milioane de dolari și pot să vă spun că noi am reluat uh, peste 24, am recuperat peste 24 de miliarde de euro în ceea ce am făcut. Am trimit peste 500 de persoane la închisoare datorită ceea ce ne-ați dat dumneavoastră. Asta este ceea ce a făcut diferența și acestea sunt domeniile în care noastră puteți să faceți câte ceva și, sigur, să reducem dificultățile în obținerea um, informației. Simplificarea procesului, așa cum a zis-o și uh, prietenul meu, colegul meu, într-adevăr, trebuie să încercăm să uh, îmbunătățim colaborarea pentru a-i urmări pe cei care încalcă legea. Peter Iacek, uh, coraportor, este următorul și după aceea dau uh, cuvântul uh, reprezentanților grupurilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Prezența dumneavoastră este foarte utilă pentru noi. Vă mulțumesc pentru răspunsul înscris și pentru prezentare. M-ar interesa să știu însă, din perspectiva dumneavoastră, cum vedeți partea cealaltă a lanțului. Adică, de exemplu, dacă fluxurile ilicite uh, financiare merg din Africa spre Europa, puteți spune în ce țări din Europa ajung aceasta pe baza unor legături speciale cu anumite țări sau dacă sunt țări în Europa care atrag bani iliciți mai degrabă din Africa decât uh, alte țări și în acest sens, cum vedeți legislația Uniunii Europene și punerea sa în aplicare? Ce ar putea fi îmbunătățit? Și un al treilea punct, în legătură cu lista țărilor de risc înalt, care este în pregătire în momentul de față la noi, în Uniunea Europeană, credeți că această listă ar putea să creeze stimulentele necesare pentru țările din Africa pentru ca să stabilizeze situația și să o ordoneze în sectorul financiar? Mulțumesc! Mulțumesc! Cine dorește să înceapă, vă rog, puteți să ne spuneți cine dorește să ia cuvântul primul. Sorry, again, to make reference to, to uh... Haideți ca să mă refer la raportul al, uh, comitetului la înalt nivel. Ceea ce încearcă să facă este că, dincolo de cele 50 de miliarde pe care le pierd de obicei țările, el ne indică faptul că hubul pentru fluxurile ilicite financiare sunt, de fapt, paradisurile fiscale în toată lumea, în Caraibe și paradisurile fiscale din Europa chiar, dar și în Africa sunt organizația mea combate, de exemplu, uh, paradisurile fiscale din Kenya, încercarea Keniei de a se plasa ca uh, pe această hartă și încercăm să facem tot posibilul pentru ca să nu mai crească numărul lor, ceea ce se întâmplă în, și nu numai în țările în curs de dezvoltare, ci și în țările bogate. Și pot să vă spun și să confirm că nu există niciun scandal major de corupție pe continent care să nu fie legat într-un fel de un paradis fiscal. Fiecare scandal are legătură într-o oarecare manieră cu uh, paradisurile fiscale. Poate să fie Panama, poate să fie insula Isle of Man sau uh, oricare dintre ele. Dar când vorbim despre îmbunătățirea sistemelor uh, interne, cred că dimensiunea globală a problemelei, a fenomenului nu trebuie să fie scăpată din vedere. Eu mai cred de asemenea concret că puteți face următoarele. Noi din Africa, de exemplu, am înțeles rolul pozitiv pe care pot să-l joace parlamentarii. Eu nu cred că abordarea fluxurilor financiare ilegale ar putea să fi ajuns la nivelul actual de investigare dacă parlamentele și mai ales Parlamentul European nu ar fi acționat atât de hotărât. E foarte important să facem și noi la fel și cred că se poate învăța o lecție. Avem o rețea africană parlamentară pe fluxurile ilicite care încearcă să apropie parlamentarii din continentul nostru pentru a vedea cum sunt expuși la subiect și cred că unele din soluțiile pe care le găsim la nivel național, um, taxele vamale pe care le au uh, unele țări, um, taxele pe care le impun, pragurile pe care le impun pentru ca să, uh, să evite transmiterea și transferul de bani către paradisuri fiscale nu sunt suficiente. Deci îmbunătățirea legislației e esențială și ca să mai subliniez încă o dată punctul pe care l-a mai uh, specificat colegul meu, pentru multe autorități uh, anticorupție sau autorități naționale, informația este un element cheie pentru ca ei să poată constata nu numai care sunt entitățile um, care se ocupă de problemă și ar putea să le ajute, ci și ce fac, ce se întâmplă general în rețea. E foarte mare problema pentru țările în curs de dezvoltare, deci eu cred că dacă există o propunere concretă, eu zic că pragul care s-a stabilit pentru raportarea pe țară, de exemplu, care s-a, de exemplu, a fost la 750.000, de mii, e prea ridicat pentru multe țări Multe țări din Africa uh, iau un PIB mult mai mic, Burundi, Liberia, mult mai mic decât acest prag uh, și uh, deci veniturile lor sunt prea joase față de pragul pe care l-au stabilit pentru a accesa această informație. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Uh, what, what? Mulțumesc! dacă sunt țări din Uniunea Europeană care sunt și ele afectate sau primesc acești bani murdari. Acum mai puțin, dar poate că cu 10-15 ani în urmă așa era. Îmi amintesc când am început să lucrăm la FCC. Am avut câteva cazuri, um, cazul Abacea, peste 6 miliarde de dolari a luat din Nigeria și a dus peste tot în lume. O bună parte era în Elveția. 1,2 miliarde au mers prin Regatul Unit. Încet, încet lucrurile s-au schimbat. Când am început să facem investi investigații, uh, Um, era, a fost mai greu, dar țările ne-au sprijinit, Regatul Unit ne-au, um, ne-a sprijinit. Cu Franța a fost mai greu la început. Îmi amintesc că am scris o scrisoare uh, magistraților francezi uh, în engleză și le-a luat doi ani uh, să o traducă. Dar s-au schimbat lucrurile. și uh, Eva Jolie este aici, uh, sper că nu uh, uh, se simte jignită, dar au fost persoane extraordinare care au înțeles problemele noastre, au făcut mari eforturi uh, și ne-au uh, ajutat să ajungem uh, unde am ajuns astăzi. Sper că nu v-am uh, jignit. Uh, îmi pare rău dacă am făcut-o, dar uh, vă rog să vă alăturați mie pentru uh, a mulțumi unor persoane precum Eva Jolie, care au făcut foarte mult pentru noi. Deci lucrurile se schimbă acum. Nu, nu sunt multe țări europene implicate. Uh, Jersey, Liechtenstein, dar în principiu puține state din Uniunea Europeană, dar sunt multe uh, state din afara Uniunii Europene, dar puteți face ceva și în privința lor, pentru că puteți uh, pune presiune. Pot să vă spun că în paradisurile fiscale nu sunt bani buni, uh, curați, sunt numai bani murdari. Nu există niciun fel de justificare pentru a avea bani într-un paradis fiscal. There is always something which is selfish, which is dodgy. Dacă, este, dacă banii sunt în uh, paradisuri fiscale, întotdeauna e ceva putred. O companie care face afaceri în Germania nu are niciun motiv să-și țină banii în Madeira sau ce știu eu unde. Are, trebuie să-și țină banii în Germania sau unde au o fabrică. Și cred că a venit momentul ca lumea uh, să spună stop. ce prea mult e prea mult. Mulțumesc. Acum uh, am primit uh, niște răspunsuri uh, mai detaliate. Sunt recunoscător. Aș fi recunoscător dacă am putea să respectăm puțin mai bine timpul. Tom Vanden Candelare pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. O întrebare către domnul Mosioma. După cum a spus și domnul Ribadu, țările uh, africane pierd uh, zeci de milioane de euro pe an, iar acest lucru este confirmat uh, de mai multe rapoarte. Iar asta um, uh, încetinește dezvoltarea țărilor dumneavoastră, dar sunt și o problemă globală. Uh, fondurile ajung la uh, grupuri teroriste, Boko Haram, Al-Shabaab. Uh, Uh, când solicitați mai multă coerență și din partea europeană, uh, aș dori să vă întreb ce rol considerați că ar trebui să aveți dumneavoastră în a combate evaziunea fiscală în Africa. Și apoi în ceea ce privește crearea de capacități. Credeți că această schimbare mm, a viziunii trebuie să vină de la țările africane sau din partea Uniunii Europene și a organizațiilor precum OCDE și ONU care ar putea juca un rol de lider? Cine trebuie să facă primul pas din punctul dumneavoastră de vedere? Și o ultimă întrebare este dacă ați văzut uh, un uh, interes uh, sincer din partea vreunei țări africane pentru a rezolva problema evaziunii fiscale. Dacă ar, ar trebui să faceți uh, o, un top 3 cu cei mai buni elevi din clasă, cine ar fi aceștia? În Africa, spune președintele. Bun, uh, cine începe? Vă rog. I decided. <laughs> Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește coerența politicilor, cred că trebuie contextualizat um, pe subiectul um, tratatelor fiscale. Totul se reduce la unde merg banii. Fiecare paradis fiscal vinde ceva special se specializează uh, în ceva. Și în Europa au existat eforturi uh, pentru a influența uh, lucrurile, modul în care s-au făcut acordurile fiscale cu celelalte țări, astfel încât să se influențeze și economiile celorlalte țări, e bine, acest lucru trebuie făcut la o scară mai largă, nu de la țară la țară. Trebuie să existe o uh, analiză la nivel european al tratatelor existente, acordurile de parteneriat economic și așa mai departe. Nu văd de ce nu s-ar putea face o analiză cuprinzătoare a impactului. Ce se întâmplă din experiența mea, ce am văzut? Uh, am discutat cu uh, cei de la Ministrul Finanțelor din țările de jos și din Regatul Unit și ei spun, da, vom revizui uh, acordurile pe care le-am semnat cu Malawi. Dar bineînțeles că dacă Malawi au semnat un acord uh, prost uh, cu Regatul Unit, nici țara noastră nu va putea să semneze unul cu mult mai bun. Deci standardul este stabilit de cei care uh, fac acordurile cele mai um, avantajoase. Deci se încurajează un fel de concurs uh, pentru standardele cele mai scăzute. A trebui încurajat exact opusul. Și aș dori să îl uh, citesc și pe Tabon Becky. Nu există o singură soluție. Există anumite măsuri ce trebuie luate la nivel național, propriile noastre guverne trebuie să acționeze și aici apare chestiunea tratatelor fiscale. Sunt o serie întreagă de interese. Kenya negocează un tratat cu Mauritius, ați crede că bogații din Mauritius uh, doresc asta, dar există interese în sistemul uh, kenian care doresc să folosească Mauritius. Ne întrebăm cum poate Mauritius, așa o insulă mică, să fie cea mai mare sursă de investiții pentru India. Nu e vorba că sunt mulți bogați în uh, Mauritius, e vorba că există interese în economia indiană, întreprinderi indiene care folosesc uh, insula Mauritius uh, ca paradis fiscal. Deci asta cred că este rolul nostru, să punem presiune asupra propriilor guverne pentru a uh, răspunde la aceste provocări. Cine sunt uh, cei mai buni studenți, uh, cei mai buni elevi? Uh, e dificil, pentru că de multe ori vedem doi pași înainte, unul înapoi. Se iau preș, pași uh, progresiști uh, și apoi uh, pași înapoi. În Kenya s-a impus o taxă pe venituri, s-a schimbat regimul, au venit lobiștii, s-au reunit și um, s-au asigurat că a fost eliminată taxa. Zambia, noul guvern a venit și a crescut taxele pe sectorul extractiv, s-a schimbat regimul, toate, toate eforturile făcute um, de a au fost, uh, au fost pierdute. În principiu este greu de spus, deci. Ce pot să vă spun sigur este că țări precum Kenya, Ghana, Africa de Sud au jucat un rol semnificativ, nu numai în consolidarea propriei capacități, dar și uh, în a vedea cum pot transfera uh, aceste capacități uh, în regiune. Și în acest context, cred că Uniunea Europeană poate să sprijine soluțiile deja existente pe teren. Uh, Crearea de capacități nu trebuie să fie o, um, uh, numai nord-sud. Există țări la fața locului care deja sunt capabile să transfere capacități. Îmi cer scuze, domnule președinte, mi-am um, depășit timpul. Încă o observație din partea domnului Ribadu. Doar pe scurt. Cred că ce ne lipsește în țările în curs de dezvoltare sunt resursele pentru a ne atinge obiectivele. Un bloc precum Uniunea Europeană ne poate sprijini și financiar. Poate să sprijine lucrurile ce ne vor ajuta pe noi să ne îmbunătățim propriile capacități. Să vă dau un exemplu. Agenția Internațională de Dezvoltare, ce face ea? au investit uh, mult în identificarea uh, domeniilor în care pot investi bani și obține rezultate. Uh, donează către parteneri pentru lupta anticorupție, donează către autoritățile fiscale, discută cu ele, le întreabă ce au nevoie și plătesc. Plătesc formările și resursele necesare, iar rezultatele se văd. Asta pute, se poate face. Puteți merge în toate aceste țări și să vedeți dacă unde sunt locurile în care trebuie investit ca să se obțină bani. Este vorba de resurse, ca să se obțină re- rezultate. Este vorba de resurse. Și bineînțeles ne puteți învăța cum să gestionăm aceste resurse. S-au creat modele uh, de a um, cheltui fondurile pentru a se uh, obține rezultate. Deci este vorba de capacități și de resurse. Este vorba de a investi în aceste țări și de a uh, se implica direct. Mulțumesc foarte mult! Avem opt vorbitori din partea grupurilor și patru um, vorbitori uh, suplimentari. Eli Schlein acum de la SND. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă avem astăzi aici, domnilor invitați. Poate știți că în 2015 Parlamentul European a adoptat o rezoluție eh, prin care solicita Comisiei un plan de acțiune în 10 pași pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare, pentru a uh, combate fenomenele de evitare de plătirea taxelor uh, și am fost raportare și sunt exact lucrurile pe care le discutăm astăzi. E bine că ducem uh, o luptă împreună și, pe scurt, primul punct, la vremea ce am cerut să se crească ajutorul pentru dezvoltare, pentru susținere tehnică și a, a, a fost vorba de mai 2015 de mai puțin de 1% din totalul ajutorul. Deci e clar că nu este suficient. Apoi am cerut să existe un organism cu adevărat interguvernamental la nivel uh, al Uniunii Europene. E singurul mod de a garanta uh, că țările în curs de dezvoltare pot participa pe picior de egalitate la discuțiile uh, pentru clădirea unei arhitecturi globale pentru impozitare. Deci la Addis Abeba nu s-a putut, deci trebuie să cerem din nou și să facem presiune asupra guvernelor noastre pentru că uh, anul acesta la ONU va fi o discuție și uh, țările în curs de dezvoltare vor încerca să facă presiuni, iar apoi în ce privește schimbul automat de informații, Dată considerați că o perioadă de tranziție ar putea fi uh, soluția corectă pentru a evita reciprocitatea, pentru a se exclude țările în de dezvoltare. În ce privește raportarea de la țară la țară, dumneavoastră a spus că e necesar să avem date agregate, dar în legătură cu uh, tratate fiscale. E mai degrabă necesar să implicăm ONU sau mai degrabă decât OCDE Și apoi ce privește transparență, noi încercăm să uh, facem un cadru regional. Uh, e bine oare ce facem sau e mai degrabă o discuție care trebuie purtată la nivel național? Mulțumesc. I need now, uh... Mulțumesc, spune președintele. Mă la ceas acum și vă rog, domnilor, răspunsuri. Um, quite, quite some questions and very... Da, mulțumesc. Multe întrebări și puțin timp la dispoziție. Deci sunt foarte de acord în legătură cu uh, nevoia existenței unui cadru uh, global, sigur. Avem multe, multe experiențe la OCDE, adevărat, însă, totuși, țările OCDE apără interesele țărilor OCDE, trebuie să recunoaștem asta și atunci uh, ca un pas înainte și aici Uniunea Europeană sau Parlamentul European poate să, joacă, să joace un rol. Da, trebuie făcute eforturi pentru a stabili un cadru internațional cu un mandat care să ajute în mod specific uh, țările cu dezvoltare în ce privește uh, proprietatea efectivă. Da, uh, sunt lecții de învățat pentru multe țări în curs de dezvoltare. După cum spuneam, nu cred că putem uh, examina acest lucru doar uh, pe parcele geografice. Nu, e un număr de țări din Africa, Sud, Africa de Sud, Nigeria, Kenya. Într-adevăr, s-au angajat să facă registre publice, dar ce face Uniunea Europeană aici, uh, cum spunea și colegul meu, are un efect și un impact în ce privește cele mai bune practici, învățare, experiență. Eh, la fel și cu eh, schimbul automat de eh, date, se discută despre valabilitatea taxării unitare, oare funcționează? Mi-am că acum 5-6 ani organizațiile societății civile făceau presiuni pentru asemenea raportare pentru, pentru fiecare țară și reacția a fost la fel, că nu, e, nu poate funcționa în practic, dar, totuși, am zis, vă rog să puneți în context, să analizați, s-au făcut multe progrese pe ceea ce discutăm acum și iată că funcționează și aici e clar, se vede că Uniunea Europeană poate juca și aici un rol mai activ, însă la fel și regiunile, într-adevăr, au un rol. Dacă vorbim despre impozitarea unitară, există un efect de spread, deci efectele pozitive se împrăștie și dacă funcționează pentru Uniunea Europeană, funcționează, poate funcționa și în altă parte, și pentru țările cu de dezvoltare. Îmi pare rău, iată, președintele mă roagă să uh, fiu succint. Domnul Ribadu, vreau doar să uh, dau curs uh, și să urmez spusele colegului meu. În legătură cu nevoia ca Uniunea Europeană să aloce mai multe resurse bugetare pentru ajutor e foarte important să înțelegeți că cel mai bun mod pentru ca Uniunea Europeană să ajute țările în curs de dezvoltare e să le ajute să-și construiască propria capacitate, mai multe resurse prin o mai bună impozitare și lupta împotriva corupției. Deci dacă se face, uh, dacă se acționează pe aceste două chestiuni, vă asigur că în 5-6 ani nu mai vine niciun migrant african în Europa. Ce ne dorim noi sunt resurse ca noi să ne facem treaba, noi să ne dezvoltăm. Deci, să, uh, să investim în educație, sănătate, infrastructură rutieră, locuințe. Deci, justiția să funcționeze. Zi de zi sunt tineri din, din, din continentul african care mor încercând să ajungă în Europa, vor doar o, o viață mai bună. Dumneavoastră trebuie să, înțelegi, să înțelegeți că ăsta e modul cel mai bun de a ne ajuta pe noi să ne ajutați să utilizăm ce avem. Vă, vă asigur că aproape toate aceste țări africane, dacă au ocazia, se vor ocupa singure și își vor face ordine în propria ogradă. Dar numai că e dificil și vă rugăm, așa ne puteți ajuta cel mai bine, cu resurse. Deci puteți veți vedea că așa se poate opri imigrația ajutați-mă real aceste țări. Pompați bani acolo timp de 5-6 ani și vede, să o să vedeți ce efect incredibil va avea. Sigur, uh, pentru că dacă nu, nu veți face decât să tot investiți în securitate și nu așa se rezolvă problema. Deci prin investiții în uh, țările cu de dezvoltare, ajutați-ne să avem grijă de noi înșine. Mulțumesc! Bun, uh, mă opresc aici. Thank you very much. Das war ein Uh, apel an Mulțumesc, acesta era un apel lansat către noi pentru ca să ne gândim uh, ce să facem în ceea ce privește chestiunile fiscale și dincolo. Următorul, Pircol Ruonen Lerner pentru ECR. Vă rog. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja kiitos erittäin hyvästä ja hyödyllisestä informaatiosta. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc invitațiilor pentru toate aceste informații atât de utile. Aș avea o întrebare Uh, care se referă la FMI, Banca Mondială, rolul lor în reglementare cu impozitarea globală. Cum putem uh, ameliora activitatea în acest sector? Sunt uh, multe țări în care își dezvoltă instituții cu rol esențial în politica fiscală, condițiile de acordare a creditului bancar. În 2015, Banca Mondială și FMI-ul uh, și-au uh, luat angajamente, inițiative fiscale Uh, și trebuie subliniat și rolul societății civile, dar nu este încă clar care este impactul acestor orientări și angajamente la nivel național, care e impactul acestor instituții, apoi în țările în curs de dezvoltare, e întrebarea. Cum ne asigurăm că ele joacă un rol totuși cum mai constructiv decât până acum? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Chiar un minut. Cine începe de data aceasta să răspundă, vă rog? Decideți? Um. Thank you. Thank you for the question. Mulțumesc pentru întrebare. Încep din nou să fiu foarte succint. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că femei și Banca Mondială pot juca un rol central și sunt implicate activ uh, la, în dezbatere la nivel național în legătură cu reformele fiscale și în multe țări se fac eforturi de reformă și uh, pentru uh, a spori capacitatea autorităților fiscale, să se facă de legislație, inclusiv în uh, țara mea de origine, și avem uh, ajutor din, uh, sau măcar uh, input de la FMI și Banca Mondială. Dar în multe domenii există o activitate concurentă FMI cu Banca Mondială. Uh, de exemplu, când e vorba de stimulente fiscale, au fost rapoarte de la FMI indicând că nu sunt instrumente utile acestea în ce privește atragerea investițiilor directe din străinătate. Dar, pe de altă parte, e un mesaj contradictoriu pentru că anual Uh, se emite un uh, index al uh, businessului unde se încearcă crearea un nivel de competiție. Se spune acolo că dacă îți raționalizezi um, taxele, poți atrage investiții. Apoi, după cum știți, sunt multe țări în Africa și nu numai în Africa, dar și în alte țări cu dezvoltare care sunt caracterizate de un nivel înalt de inegalitate, dar ce vedem noi e, din partea Băncii Mondiale e că ei cred că se, se poate face colectare degresivă și apoi o distribuție, o distribuție progresivă. În multe țări se introduce TVA-ul pentru că le-a fost vândut ca fiind foarte ușor de colectat această taxă. Multe autorități fiscale nu pot introduce sisteme fiscale complexe, deci se pune accentul pe TVA uh, și astfel se crede că se pot rezolva problemele uh, la nivelul distribuției uh, uh, averii. Și e o mare problemă. Noi credem că asta, de fapt, contribu- contribuie la creșterea inechității și inegalității cu, și sunt politici foarte agresive, fiscale în multe țări, în țări cum ar fi Ghana, Sierra Leone, cetățenii totuși se opun introducerea TVA, în Kenya recent s la fel, pentru că se spune că după ce se introduce TVA-ul, totul se va îmbunătăți uh, și din punct de vedere al autorităților fiscale. Dar uh, nu este așa. Deci uh, nu în toate cazurile funcționează. Există multe probleme cu politicile recomandate multor țări cu dezvoltare. Mulțumesc. Cine mai dorește să adauge ceva? Încă un minut, vă rog. În general, Banca Mondială și femeile au fost totuși de ajutor pentru, pentru că furnizează multe informații și astfel se pot ajuta țările cu dezvoltare. Cred că poate soluția ar fi relații sporite cu Uniunea Europeană împreună cu femei și Banca Mondială. Pentru că știu ce se întâmplă, timp de 50 de ani sau mai mult au fost pe teren și știu cum se pot susține și ajuta țările cu dezvoltare. Deci, cu cunoștință în ce privește, în ce privește regimurile fiscale, uh, uh, S-a văzut asta cu exemplul TVA în Nigeria. Nigeria a venit uh, uh, o, o țară care a beneficiat masiv de susținerea din partea femei și Banca Mondială. Sigur că sunt unele politici care nu reușesc, dar de fapt dacă doresc să uh, Uh, ajuți cu uh, dezvoltarea capacității, da, și femei și Banca Mondială sunt parteneri importanti și e bine să putem lucra cu ei. Next one is Louis Michel. Mulțumesc acum lui Michel din partea grupului ALDE. Euh, mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați invitat doi experți din Africa. Am spus-o deja acum câteva săptămâni. Eu cred că Europa și Africa trebuie să intre într-un demers comun în acest dosar. În al doilea rând, sunt din ce în ce mai convins, dragi colegi, acum că trebuie să avem un obiectiv politic strategic și radical. De obicei nu am un temperament destul de radical, dar eu nu cred că putem să facem uh, o politică pe bisericuțe din punct de vedere al acestui domeniu, pentru că cred că trebuie văzute lucrurile într-un cadru global și anume obligatoriu. Dacă continuăm uh, să facem măsuri în stânga, măsuri pe aici, pe acolo, nu o să avem cu adevărat uh, un progres. Apoi, uh, domnule președinte, eu aș sugera să trimitem o scrisoare din partea comisiei noastre către cei care vor să organizeze summitul Africa-Uniunea Europeană în noiembrie la Abidjan, pentru ca acest punct să fie pus pe ordinea de zi al summitului UE-Africa. Mi se pare absolut fundamental. Eu am fost uh, mandatat de către Comisia Europeană să pregătesc negocierile post-acordul de la Cotonou și voi cere de asemenea și ca în următoarele negocieri să se pună punctul acesta pe ordinea de zi. Mi se pare un mijloc de a avansa cu dosarul acesta într-o manieră foarte avansată sau rapidă. Nu vreau să expuizez, să prezint timpul, știu că mm, am vrut doar să fac aceste două uh, propuneri, pentru că mi se pare că acum nu mai trebuie să mai facem um, puțin încolo, puțin uh, pe aici, pe acolo, ca măsuri, ci trebuie să găsim o abordare mai globală, trebuie să facem pași înainte absolut coerenți. Aș vrea să adaug de asemenea că cu o economie de piață mult mai puternică în Africa, avem tocmai un motiv în plus de a avea un cadru fiscal mai serios. Mulțumesc foarte mult, domnule Michel. Vă rog că vreți să comentați. Nu, nu, nu a fost o întrebare. Eu nu pot să vă răspund în franceză. N-a fost nicio întrebare, dar vreau să comentez pentru ca să reafirm ceea ce a spus și dumneavoastră, cred că trebuie să recunoaștem într-adevăr ceea ce se întâmplă deja pe continent și ceea ce se poate susține. De exemplu, administrația financiară africană face tot ce poate pentru a face progres și trebuie să îmbunătățim uh, formarea de capacități. E vorba de, și de un raport al uh, panelului la nivel înalt în care se fac deja eforturi pentru a putea îmbunătăți uh, problemele la nivel uh, financiar și fiscal și Uniunea Europeană ce poate face este tocmai să îmbunătățească ceea ce se întâmplă deja și există deja, fără să creeze o structură paralelă. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, vreau și eu să vă spun că sunt de acord și cum a zis și dumneavoastră, sunt foarte multe schimbări care au luat au avut loc în Africa, eu cred că liderii de astăzi sunt mai buni și vor o îmbunătățire, o schimbare. Sunt gata să o facă. Unele din lucrurile care au adus schimbările în Africa, unele din lucrurile pe care le-am învățat din ceea ce se întâmplă aici, în Uniunea Europeană, la OECD sau la Banca Mondială, sau uh, task force-ul pe taxa financiară, autoritățile anticorupție, toate acestea fac, uh, au un impact absolut major. Nu constat nicio rezistență din partea țărilor africane în a se îmbunătăți. Este o oportunitate pe care vrem să o folosim. Și pot să vă asigur, așa cum spuneți dumneavoastră, pe care trebuie să o folosim cu toții. Africa este gata să susțină orice acțiuni care vin din partea dumneavoastră, inclusiv la nivel global. Mulțumesc! Domnul McCarthy din partea GUE, mulțumesc, domnule președinte, stimați domni, prezentări excelente din partea noastră, vă mulțumesc că sunteți aici în dimineața aceasta. Aș dori să vă pun câteva întrebări în jurul impactului tratatelor în domeniul uh, taxelor în general în, cu țările terțe și mai ales în contextul clauzelor antiabuz, dacă aveți o opinie specifică. Știți că a existat un raport de către ONU, Banca Mondială, OECD și uh, FMI și știți că uh, se bazează acestea pe tratatele cu țările terțe care trebuie să includă o clauză anti-abuz, dar n-am ajuns să atât de departe. Avem instrumentele OECD multilaterale care trebuie să se asigure că există anumite prevederi anti-abuz care să se aplice la prevederile uh, în vigoare cu țările membre, dar încă nu s-a aplicat această clauză foarte bine cu țările în curs de dezvoltare și vreau să vă întreb dacă aveți o părere despre aceste clauze anti-abuz și taxele și tratatele cu privire la uh, taxe și impozite, dacă credeți că ar trebui să devină obligatorii prevederile din acestea și cum credeți că se poate obține așa ceva. A doua întrebare, dacă îmi permiteți, domnule președinte, și mai am timp, în legătură cu analiza spillover-ului, Ați menționat problema raportării de la țară la țară și vreau să vă întreb dacă aveți o vedere deosebită asupra Um, rolului pe care îl poate juca această raportare în um, domeniul analizei spillover. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Cine vrea să înceapă? Sunt de acord cu dumneavoastră, deci cred că recomandările care au fost făcute de către ONU în domeniul clauzelor antiabuz uh, ar contribui în mod uh, semnificativ uh, la ameliorarea, îmbunătățirea impactului aspectelor negative din tratatele în domeniul impozitelor sau fiscale. Ce s-a făcut până acum? Noi vedem într-adevăr că în țările în curs de dezvoltare există o întârziere evidentă în spatele priorităților stabilite. Însă, ceea ce am mai notat este că există un număr de țări care au impus moratoriu pe um, tratatele fiscale. S-a, uh, și aceasta chiar ca rezultat al uh, Panama Papers. Într-o țară, de exemplu, din cauza unei companii uh, în domeniul petrolului care fusese expusă în documentele Panama folosind uh, personal din Mauritiu și uh, s-a impus un moratoriu pe Kenya, iar organizația mea a fost implicată. Noi am dat în judecată guvernul din Kenya pentru, uh, în baza acordului de dublă impozitare dintre Kenya și celelalte țări și Zambia și deci se discută despre uh, acordurile de dublă, de acordurile împotriva dublă impozitări și, între, și cu Africa de Sud. Um, noi încercăm, deci, să verificăm respectarea celor mai bune practici și standardelor care sunt uh, prevăzute în clauzele antiabuz. Pentru ca să revenim la raportarea de la țară la țară, eu cred că ce e de zis aici este că principiul fundamental al raportării de la țară la țară nu poate să fie funcționeze, să funcționeze decât dacă este public și dacă se aplică tuturor țărilor. Iată și motivul pentru care s-a introdus această clauză, pentru ca să se știe ce face fiecare companie în țara în care este activă. Poate că putem să cerem un motiv sistem hibrid, să spunem, de exemplu, că dacă există un efect negativ uh, să se folosească un sistem hibrid, un efect uh, negativ al acestui sistem. Ideea de praguri însă funcționează în continuare, direcția este bună, însă trebuie să încercăm să ne asigurăm că țările în curs de dezvoltare beneficiază și ele de acest proces. Mulțumesc! Nu, nu, a spus totul colegul meu, mulțumesc. Bine, mulțumesc foarte mult. Acum, în numele verzilor, uh, doamna Judith Sargentini, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor, ați fost foarte buni cu noi. Ne-ați uh, oferit informații suplimentare, ne-ați cerut să fim un exemplu pentru Africa și pentru restul lumii și apreciez ceea ce ați spus dumneavoastră, dar haideți să facem o distinție între a face ceva în ceea ce privește încălcările în domeniul uh, fiscal, care sunt de fapt penale, și um, încercarea de a împiedica uh, evaziunea fiscală. Noi încercăm să încercăm, noi încercăm să împiedicăm multinaționalele, de exemplu, să ia profitul din țara dumneavoastră și să plătească mai puține taxe acolo și de aceea și directiva um, anti-spălarea banilor care, la care lucrează uh, colegii noștri și avem chiar raportori din umbra aici, este foarte importantă. Avem o bătălie însă pe care trebuie să o purtăm cu cele 28 de state membre care nu vor transparență în ceea ce privește beneficiarii, mai ales când e vorba de trusturi sau când e vorba de alte forme de con- sau construcții mai neclare. E un mesaj pe care vreau să vi-l transmit. Însă întrebarea mea este dacă ați putea, pe lângă infracțiunile penale, să ne spuneți câte ceva despre ceea ce vedeți dumneavoastră în domeniul evaziunii fiscale din Africa, în care se folosesc sisteme europene, care nu sunt neapărat ilegale, dar sunt problematice din punct de vedere moral. Mulțumesc! Vă rog, puteți răspunde. Mulțumesc pentru că ați spus această întrebare. E clar că există pedepse diferite pentru unele, intri în închisoare, pentru altele ești liber. Dintr-o perspectivă a țărilor în curs de dezvoltare, nu e însă nicio diferență dacă, dacă banii au fost redirecționați pe căi legale sau ilegale. Și ca să revenim la întrebarea capaci- despre capacități, motivul pentru care o companie ar vrea să evite impozitele când ar putea să o facă legal e foarte greu de, de văzut. E clar că trebuie îmbunătățite sistemele la fața locului. Am vorbit despre prețurile de transfer înainte și despre ideea că pe termen mediu aceasta este o cale de aplicat, dar că aceasta nu diminuează capacitățile și provocările provocările în ceea ce privește capacitățile în țările în curs de dezvoltare și la resursele umane și la capacitățile tehnice. Deci aceste elemente, dacă nu, sunt, uh, nu se reflectă, uh, e clar că e mai complicat. Însă avem o discuție în curs cu ONU. Există un task force uh, de, din partea ONU care a încercat să medieze tocmai între Uh, în între acești termeni, să încerce să găsească o terminologie pentru finanțarea ilegală și vorbim despre o diferență dintre imoral și ilicit. Însă pentru organizația noastră, noi încercăm, de exemplu, ca transparența prin raportarea de la țară la țară să ofere informația pentru a vedea ce fac, de fapt, uh, companiile în jurisdicțiile respective și după aceea se va putea analiza dacă e vorba de un, o delocalizare a profitului sau dacă e vorba de o, un transfer uh, de afaceri. Deci eu sunt pentru a încerca să distingem între tipurile de evitare și deci pentru o transparență mai mare prin raportarea de la țară la țară și cred că aceasta ar trebui să fie parte din discuția noastră. Mulțumesc. Da, o să discutăm despre aceasta. Vă rog, dacă vreți și dumneavoastră să răspundeți. Din punct de vedere politic, nu numai din punct de vedere tehnic se pune problema. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că există o diferență foarte mare pe care poate să o facă în viața a miliarde de oameni în lume. Dacă avem aveți curajul să vă ridicați pentru ceea ce este corect. Și la fel, transparența nu poate să fie ceva rău niciodată sau responsabilitatea. Rezistența față de legiferare nu este viitorul, nu este un lucru bun. Eu mi-amintesc, de exemplu, când America încerca să uh, adopte un uh, o lege care încerca să responsabilizeze companiile pentru, com- pentru comportamentul din afara SUA. A fost foarte puțin populară această încercare, iar Parlamentul american practic vota împotriva businessului american și până la urmă lucrurile de fapt au stat pe dos. Pentru că unii dintre noi care suntem implicați în combaterea corupției am uh, constatat că cele mai bune practici vin din companiile uh, americane pentru că sunt responsabile. Când am uh, investigat, de exemplu, în Nigeria companiile petrolifere, pot să vă asigur că niciuna din companiile americane nu a fost implicată în probleme. De fapt, de fiecare dată când mă uit și văd că este o companie americană, nici măcar nu mai caut. Pentru că, de fapt, uh, sunt în concurență pentru contracte și tot timpul acestea au avut un avantaj pentru că au regulile proprii, o reglementare foarte clară acasă și deci nu fac astfel de șmecherii. A, aș vrea să ia Uniunea Europeană cu curaj acest rol, să nu se gândească că va pierde ceva. Nici o companie, până la urmă, nu va suferi dacă este responsabilă și transparentă. Și când e vorba de spălarea de bani, e vorba tot de deschidere. E vorba de a fi deschis, de a fi franc, de a vorbi deschis cu restul lumii. Și pot să vă spun că puteți schimba atitudinea în țările în curs de dezvoltare dacă legile dumneavoastră sunt trans- transparente, sunt responsabile și uh, controlabile și orice ce faceți puteți să le apărați, indiferent dacă sunteți o companie sau un individ sau nu contează. Dacă sunteți uh, o persoană care vrea să facă afaceri în afara Europei. Mulțumesc foarte mult! Următorul acum din partea EFDD este domnul Coburn. Vă rog. David Cooper. David. Thank you. Microfonul, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența dumneavoastră aici. Țările în curs de dezvoltare, desigur că au nevoie de impozite, dar foarte multe încearcă să pună într-adevăr uh, mai mulți bani deoparte, iar guvernele statelor sau gangsterii sau alții încearcă să abuzeze de sistem. Uh, sfera privată poate fi importantă și în același timp uh, pentru companii, adică secretul, dar totuși există și o, o o frică de a fi luat ostateci într-un fel în această poziție. Uniunea Europeană nu poate să interfereze în uh, afacerile și chestiuni legate de taxe și de impozite din alte state. Nu este treaba noastră. E vorba de o, o atitudine de sus care mie mi se pare că seamănă cu colonialismul. Um, țările trebuie să-și decidă singure politica și țările lor să fie responsabile pentru ceea ce fac și să uh, se ducă spre un capitalism uh, al întreprinderilor liberi. Eu am încredere mai degrabă în acest sistem decât în altul. Lipsa de reglementări pe care le au uh, companii, pe care se lovesc companiile în Europa, ajută, de fapt, Africa să facă concurență. Acesta este un avantaj și n-ar trebui să lăsați oamenii să vă ia, oamenii din Europa să vă ia acest avantaj. Și ca să vorbim despre compania, despre comisia aceasta, îmi cer scuze. Întrebarea, vă rog. Sunteți de acord cu mine, domnilor? Că sunteți în pericol să vă pierdeți competitivitatea și că aceasta, de fapt, în această reuniune arată doar că oamenii ăștia de aici încearcă să vă vândă, vă rog. Take the mic away from me. Bun, preiau acest microfon. Încerc să răspund întrebării dând un exemplu practic. Eu trăiesc într-un apartament la etajul 2 și la etajul 3 nu știu ce s-a întâmplat, dar a apărut mucegai pe tavanul meu, erau scurgeri de apă de, de sus și s-a, s-a format mucegai chiar pe tavanul camerei Uh, fiului meu și am, am rugat vecinul să facă ceva, să, să rezolve situația. Uh, s-a spus că nu e nicio problemă la mine, la mine totul e ok. Uh, trebuie, trebuie să vorbesc cu proprietarul. La, la, deci la vecinul de, de sus a spus că la el nu e nicio scurgere. Uh, și nu, nu s-a întâmplat nimic și peste câteva luni chiar pur și simplu uh, s-a uh, produs o crăpătură în perete și uh, a trebuit să se mute vecinul. La el s-a crăpat peretele. Deci vă dau acest exemplu că dumneavoastră credeți că sau spuneți că țările africane trebuie să-și rezolve de unele singure problemele, dar Asta apare, de fapt, din Panama Paper, că se fură resurse din Africa și nu sunt păstrate în Africa, sunt păstrate în Uniunea Europeană. Deci e dificil să nu existe această legătură, nu? Banii aceștia nu intră, nu ies prin valize, ci ies prin bănci respectabile europene. Deci e Uniunea Europeană cea care trebuie să facă ceva și Parlamentul European poate să acționeze. Pentru că ce fac ei afectează și pe vecini și atunci ei sunt cei care trebuie să facă ceva. Mulțumesc. Thank you. Yes, short. Uh, and in short one, oh, I just to tell you that, you know, today the world is... Da, eu, trăim într-o lume globalizată, nu? Deci tot ce facem noi are un efect asupra celorlalți. Dacă cineva crede că nu e așa, se înșală. Trebuie să realizați că suntem o singură lume și nu, nu știu de unde sunteți dumneavoastră, dar probabil că sunteți din Regatul Unit. Ați fost, uh, <laughs> ne-ați colonizat în Nigeria, nu ați stat uh, acolo 100 de ani. Ați luat totul de la noi acum. Nu puteți să spuneți că nu e responsabilitatea dumneavoastră și chiar datoria dumneavoastră să, să nu, că, că, ce ați, că, că ce ați făcut dumneavoastră nu are un efect asupra ce ni se întâmplă nou. pe de ați uh, luat din țara noastră resurse incuantificabile. Pe de acolo provin multe probleme probleme ale noastre. Trebuie să înțelegem că suntem și noi oameni, nu suntem la fel cu toții de pe, din lumea întreagă. Dacă vreau să spuneți că nu vă privește ce se întâmplă la noi, vă invităm totuși să veniți în Nigeria și să vedeți cum stă situația, cum stă treaba acolo. Ok. Uh, vielen Dank für diesen leidenschaftlichen Appell. Mulțumesc foarte mult pentru acest apel pasional. Eh, nu numai în Marea Britanie e afectată de timpul coloniilor, într-adevăr. Nu pot să vă mai permit, îmi pare rău, domnule Coburn, o întrebare suplimentară, că nu avem timp. Din partea grupurilor mai am pe Barbara Capel și pe Frank Engel și după aceea patru persoane la HDI. Barbara, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Austria, după cum se știe, noi nu suntem prea mult implicați în trecut în colonii, dar vreau să mulțumesc celor doi domni, nu numai pentru că au venit astăzi la noi în comisie, ci și pentru că au putut purta cu noi o discuție vie și emoțională în același timp pe un subiect foarte important care este evaziunea fiscală, dar și care în sine nu este un subiect prea emoțional. Dumneavoastră ne confirmați un lucru pe care de fapt îl constatasem și în această comisie de anchetă, și anume că problema combaterii evaziunii fiscale de fapt are nevoie de o abordare globală. Sună foarte frumos, știu, știm cu toții însă cât de greu este să pui în aplicare așa ceva și iată de ce e foarte important ca să existe um, inițiativele OECD și ONU, așa cum ne-a zis și dumneavoastră astăzi ar fi foarte important pentru țările în curs de dezvoltare, a zis dumneavoastră că la nivelul ONU să se găsească anumite inițiative pe care să pornim. Eu știu din documentele pe care le-am citit că măcar de, mai ales uh, impozitul pe corporații este foarte important în țările dumneavoastră pentru că minim 25% din uh, bugetele naționale se bazează pe uh, bugetul venit din, din impozitele pe corporații și dacă nu aveți acești bani, nu aveți mai puțin bani pentru sănătate, pentru educație, aveți mai puțin bani pentru zona rurală, și exact ajungem la ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Ribadu, și anume că dacă nu aveți aceste fonduri, atunci oamenii pleacă din țara dumneavoastră, ceea ce e foarte rău, nu vreți așa ceva și nici pentru noi nu este de avantaj. Iată de ce sunt absolut de acord cu dumneavoastră și n-aș putea să fiu mai de acord cu dumneavoastră. Noi trebuie să vă ajutăm pe dumneavoastră să ne ajutați pe noi. Și asta este despre ce e vorba. Și dumneavoastră aici ne a dat două indicii foarte valoroase astăzi pe care le-am notat, și anume că fondurile din uh, ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie îmbunătățite și să fie sporite pentru ca să faceți mai multe capacități, să puteți crea o capacitate mai mare la nivelul statului, pentru ca după aceea să vă reluați și uh, banii care vă pe care i-ați pierdut prin evaziunile fiscale și, în al doilea rând, că avem nevoie de mai multe acorduri comerciale și uh, acorduri fiscale, pentru că prea puține țări africane au uh, acorduri cu Uniunea Europeană și asta este tema pe care eu o văd că am primit-o de la dumneavoastră dacă puteți să-mi permiteți trei întrebări sau două măcar, și anume temele pe care trebuie să le faceți dumneavoastră. Care ar fi acestea? Noi am înțeles care sunt temele noastre. Există mai multe inițiative la nivel african pentru că e nevoie de mai multe formate pentru a putea combate evaziunea fiscală. Unul din formate este așa numitul Committee on Fiscal Affairs for Fiscal Affairs și colaborarea fiscală, care a fost stabilite pentru a crea mai multe măsuri de susținere a țărilor în curs de dezvoltare la combaterea evaziunii fiscale. Și vreau să vă întreb cât de concret uh, se pune în aplicare ceea ce se zice acolo. 2. BEPS-ul nu este foarte util pentru dumneavoastră. Ați spus dumneavoastră că de aceea aveți agenda uh, impozitelor uh, de care ne-ați vorbit, ACTF. Și în al doilea rând, o întrebare despre Nigeria. Există o recomandare OECD bazată pe președintele întrerupe, nu se aude foarte bine. Așadar, vă rog să opriți pentru că aveți prea multe minute, deja 3 minute ați vorbit, mai avem doar 2 minute pentru răspuns din cauza aceasta. Vă rog să răspundeți. 2 minute, 2 minute, bine, vă rog. Yeah. Yeah, no, no, no, not for each. nu două minute fiecare, două minute. Ar fi dificil să răspund. Au fost import- întrebări totuși importante. Acum, într-un minut, să văd ce pot face, dar ce... aș putea spune că da, sigur, e nevoie să sporim capacitatea autorităților fiscale pe continent. E foarte important. Vedem în Tanzania, de exemplu, acum două luni uh, s-a înființat o unitate specială și în uh, foarte scurt timp au putut recupera din partea doar a trei multinaționale aproape 200 milioane de dolari. Avem exemple și în Uganda în acest sens. Uh, Eh, cum eh, poate contribui cadrul, un cadru instituțional adecvat la eh, corectarea situației. Deci investițiile în căderea de capacități sunt foarte, foarte importante. Dar nu, e, nu sunt nicio soluție a tuturor problemelor. Nu, singur, trebuie un cadru cât mai inclusiv și la nivel ONU trebuie făcute eforturi. Mulțumesc. Da, uh, mulțumesc pentru susținere. Da, v-au mai rămas câteva secunde, spune președintele. Vă spun doar că Nigeria s-a menținut la zi cu toate inițiativele de la OCDE și toate celelalte agenții. Regimul nostru fiscal e uh, exact uh, uh, pe linie cu tot ce se face în alte țări și nu numai Nigeria. Majoritatea țărilor africane sunt, uh, sunt gata, sunt pregătite. De, doar că nu avem mijloace suficiente pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult, ați respectat timpul. Mulțumesc acum Frank Engel și după aceea patru catch de aiuri. Vă rog, Frank, te rog. Da, eu foarte repede din partea mea, domnule președinte. Unul din lucrurile bune dacă ești luxemburghez e că nu e niciodată acuzat că ai fost colonialist, că n-a fost destul de, destul de mari să avem colonii, dar unul din lucrurile rele de a fi în Luxemburg ești că ești asociat totdeauna cu chestiuni dubioase, cu tranzacțiile financiare. Deci încerc să vă adresez o întrebare echilibrată tot așa, în, în, în mai, de, la un interes mai general. Sigur că uh, nu doar în Europa se încearcă să se coopereze cu noastră, să, să ajutăm. Sunt și alții, sunt și noi actori. În Africa sunt activi și uh, China, Brazilia. Uh, vreau să vă întreb ce privește sensibilitatea acestor actori față de preocupările pe care tocmai le-am discutat? Există diferențe și dacă da, care ar fi acestea și cum evaluați dumneavoastră mm, cooperarea cu acești parteneri în Africa, în trecut, în prezent, pe viitor, că avem și noi interacțiuni cu ei. Eu, de exemplu, aș fi în favoarea unei cooperări strategice între Uniunea Europeană și China, uh, în ce privește cooperarea cu Africa cu uh, uh, cuplarea resurselor am putea uh, avea un efect mult mai mare, dar bun, ar trebui și găsit o abordare comună. M-aș întreba cât de comun ar putea fi acea abordare. Pentru că există și diferențe în atitudini, în abordări ale donatorilor și investi- investitorilor, e clar, nu? Dacă puteți să-mi spuneți părerea dumneavoastră, vă rog. Rog, da, voi începe eu, pentru că e o întrebare importantă, pentru care vă mulțumesc. Deci, uh, nou veniți în Africa, China, India, ceilalți actori. Da, sunt o mare problemă la ora actuală și nu cred că sunt uh, uh, jucători care să respecte fair play-ul. Tocmai de aceea țările în curs de dezvoltare au nevoie de ajutor din partea dumneavoastră, că dacă ne îmbunătățim, dacă avem mecanisme interne mai bune, atunci China și India nu ne vor putea face răul pe care îl fac acum. E vorba doar de obținerea profitului. Vă pot da un de exemplu, industria extractivă din Nigeria, în ziua de astăzi, chinezii uh, investesc, uh, uh, cumpără licențe de la nigerieni. Pur și simplu, uneori vorbim de furt, e vorba de bani care ies din Africa și se dreaptă spre China și niciodată nu se face contabilitatea, nu se știe ce, exact care sunt aceste sume, cum sunt făcute, dar putem stopa acest fenomen. Dacă autoritățile noastre fiscale sunt ajutate să-și îmbunătățească activitatea, dacă agențiile noastre anticorupție sunt ajutate, atunci ne-am putea păzi singuri uh, casa și să ne apărăm. Da, se poate face o diferență, dar pentru acum, cea, pentru momentul actual, China e cea mai mare problemă și nu este India. Dar cum puteți noastră ajuta? Nu știu dacă, trebuie, dacă puteți să vorbi direct cu China, dar să ne ajutați să, ne, să avem noi singur grijă de noi, să ne îmbunătățim structurile, instituțiile. Asta trebuie să, așa trebuie să ne ajutați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, foarte pe scurt. Pentru mine, când e vorba de dezbatere în legătură cu uh, aceste superputeri, eu zic că adesea uh, e vorba de, până la urmă, cât e de lungă frânghia cu care te vor spânzura. <laughs> nu știu, vedeți ce se întâmplă în Congo, uh, Sierra Leone, cu revelația din Panama Papers, sigur, da, sunt interese corporatiste până la urmă și în ce fac chinezii înseamnă că accentul e pus pe nevoia de reguli globale care se aplice și companiilor din Europa, și în America, și din China, în mod egal. Sigur, trebuie făcut o distinție cu nou veniți, noi actori din Africa, Eh, fac la fel, eh, cam la fel cum ce făceau companiile miniere din anii 90 în Africa, deci eh, în ce privește controlul, soluția ar fi un sistem global de control. India e partea G20, de exemplu. Deci, iată, se vede nevoia unui cadru ONU cu aceleași reguli care se aplice tuturor acestor țări. Mulțumim! Mulțumesc! Mai avem 4-5 uh, intervenții spontane, catch the eye. În principiu, timpul uh, ni s-a scurs, însă am primit câteva minute suplimentare uh, de la interpreți. Punem toate întrebările deodată și apoi răspunsurile. Arnelit. Mul- Mulțumesc. Pe scurt, avem uh, ACP și uh, reuniunile de la Parlamentul European și eu am uh, făcut o, o întrebare în scris către statele ACP. Cunosc Panama Papers și mi-au spus la Însă, la ultimul dialog uh, au fost care nu știau despre asta, dar vom, uh, deci vom reveni cu acest subiect la uh, următorul ACP. Atunci vom avea, și, poate nu la următorul, poate la cel de după, pentru că atunci vom avea și raportul. Poate că dacă există pregătire din ambele părți, cred că poate fi relansată discuția. Excelentă respectarea timpului, Eva Jolie. Merci. Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Ribadu. Suntem de acord că dacă băncile europene ar fi respectat uh, reguli, ar fi implementat regulile FATF um, pe vremea lui Îmbașa, nu ar fi putut uh, Um, ascunde miliarde de euro. Cred că a, și-a ascuns banii în 15 țări și 43 de conturi. Și știu ce luptă a dus Nigeria pentru a-și uh, recupera banii și nu prea i-a recuperat. Întrebarea mea este dacă guvernul pentru că multe guverne mai sunt corupte, mai fură bani, uh, dacă folosesc în continuare bănci europene sau s-au mutat în alte țări. Mulțumesc, uh, Eva Heidi Hautala, foarte pe scurt. Când uh, am fost ministru de dezvoltare internațională în Finlanda, mă ocupam și de întreprinderile de stat și am ajuns să fiu convinsă că dacă vrem să eliminăm corupția la nivel înalt în țările dumneavoastră, și bineînțeles și uh, fără să ignorăm rolul cheie al uh, industriilor offshore din uh, Uniunea Europeană, ei bine, dacă vrem să facem asta, trebuie să îmbunătățim guvernanța în întreprinderile multinaționale. De multe ori se privatizează bunuri publice în mod neadecvat. Uh, OCDE are multe programe privind guvernanța uh, corporativă a întreprinderilor de stat. Deci uh, se acordă inter- uh, atenție evitării conflictelor de interes, se introduc prevederi de transparență. Credeți că din punct de vedere al dezvoltării ar fi ceva bun să se crească capacitățile aici? Mulțumesc, Ana Gomes. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că avem la DigiDev o unitate de recuperare a activelor. Um, a fost creată pentru a se, uh, a se um, recupera active, nu numai în urma primăverii arabe. Um, apoi, s-a întrebat despre băncile europene. Vedem acum că multe bănci europene sunt uh, Uh, deținute de persoane corupte, nu numai din țări uh, în curs de dezvoltare. Familia de Santos în uh, Angola și rolul lor în băncile portugheze. Este doar un exemplu. În momentul de, fa- de față, vicepreședintele Angolei a fost pus sub acuzare în Portugalia pentru că a cumpărat un procuror care l-a ajutat să închidă un caz de spălare de bani împotriva lui. A fost un caz, uh, un exemplu bun. Dar ce se întâmplă în sistemele dumneavoastră? Există și acolo reacții astfel uh, de reacții normale, sănătoase? Mulțumesc. Molly Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la trei activități uh, și aș vrea să știu ce părere aveți primul rând, ce părere aveți despre ideea unui organism global la ONU privind uh, domeniul fiscal? A avut loc apoi, în al doilea rând, un summit fiscal. Credeți că este o cooperare uh, utilă, chiar dacă guverna, guvern, guvernele nu ne sprijină parlamentarii, uh, credeți că pot coopera? Și apoi, ce credeți despre includerea unor clauze de um, Um, evaziune fiscală în toate acordurile de liber schimb. Mulțumesc chiar acum Juan Fernando López Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea merge în aceeași direcție cu cea a colegelor Jolie și Gomez, către domnul Monsioma. ca reprezentant al rețelei pentru justiție fiscală. Cum evaluați uh, posibilitatea de a îmbunătăți strategia referitoare la resursele confiscate de la uh, lideri corupți. De exemplu, fiul uh, președintelui din uh, Guinea Ecuatorială, uh, ale cărui bunuri au fost înghețate și în Franța și în Spania ce putem face pentru ca resursele uh, confiscate să fie reinvestite în eforturi de dezvoltare. Mulțumesc. Vielen Dank uh, auch für die Fragestellung. Uh, wir haben Mulțumesc. Avem trei minute acum pentru cei doi vorbitori și apoi am încheiat. Beginnen. Vielen Dank an die Dolmetscher. No. Ist schwer. Ja, aber... <laughs> ah. So, um, let me, let me just, the, the motto or the, the tagline. Motoul pentru raportul um, panelului la nivel înalt este urmărește-i, oprește-i și recuperează-i. Urm urmărește-i. Trebuie să știm unde merg banii. Aici transparența este cheie. Uh, ce fel de sisteme globale, ce fel de infrastructură globală avem care facilitează asta. Oprește-i. Apoi, când știm cum au fost pierduți banii, ce putem să facem pentru uh, a nu se repeta aceste lucruri. Este vorba de clauze antiabuz, uh, acorduri fiscale mai favorabile sunt o serie întreagă de recomandări făcute de o serie întreagă de organizații, inclusiv a mea, referitor la ce se poate face pentru a ne asigura că închidem lacunele. Și în al treilea rând, când găsim banii, cum ne asigurăm că bunurile sunt recuperate? Și în multe cazuri, procesul uh, pentru recuperarea fondurilor este atât de complex. Deci etapele, um, um, um, condiționalitățile sunt, uh, sunt impuse pentru a recupera banii. Uh, și mi se pare nedrept. Eu îți fur banii, tu te, te prinzi și ca să iei înapoi uh, îți impun condiții. În ceea ce privește organismul global uh, fiscal, cred că este direcția cea bună vedem etape inițiale, pași inițiali. Rezistența la Adis a fost mult mai mare decât este acum și cred că există o oportunitate și la Parlamentul European uh, de a consolida acest organism și de a-l uh, de a extinde mandatul. Sunt cât se poate de, de acord în ceea ce privește rolul de parlamentarilor. Am văzut uh, exemple în multe state africane uh, în care membrii Parlamentului și-au folosit poziția pentru a adresa întrebările dificile. De multe ori uh, aceste legi sunt furișate prin Parlament Um, de către uh, guverne. Deci uh, este esențial să se creeze un spațiu de partajare uh, pentru parlamentari. Iar apoi, în ceea ce privește guvernanța corporativă, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă există totuși o tendință în, în care de a scădea Uh, privatizarea. Însă lucrurile pot funcționa numai dacă există un cadru uh, clar care să gestioneze funcționarea acestor entități. Mulțumesc, domnule Ribadu, acum. Da, foarte pe scurt. Cred că au avut loc multe schimbări în sistemul bancar în uh, Europa chiar uh, și din cauza precedentelor se pune, uh, se merge pe ideea cunoașteți clienții, cunoașteți afacerile, dar avem în continuare cazuri în care oamenii aduc uh, bani, cumpără proprietăți și sunt persoane corupte din Africa. În Nigeria, fostul ministru pentru petrol a fost arestat și nu numai ea. Um, există mulți bani uh, care ies din Africa, investiți în proprietăți, în Regatul Unit și nu numai. Cel mai important însă este că se iau acțiuni, uh, intervin schimbări. Doamnă Gomez, nu vine să cred că stau lângă dumneavoastră. Uh, nu știam exact că sunteți dumneavoastră, dar ne-ați ajutat foarte mult. Am auzit foarte mult despre dumneavoastră. pentru a folosi resursele recuperate. În Nigeria, am uh, recuperat aproximativ un miliard de euro din Elveția. În momentul respectiv, autoritățile elvețiene au insistat ca banii să fie folosiți pentru lucruri tangibile, pentru oameni. Au fost unele probleme, dar până la urmă am fost de acord. Am considerat că nu putem uh, face mare lucru în privința asta. În primul rând sunt banii noștri uh, care ne-au fost luați dar sunt acum într-o jurisdicție uh, unde există reguli și trebuie să respectăm aceste reguli. Și nu e nimic greșit în ideea de a folosi în mod constructiv aceste fonduri. Dacă avem o școală sau un spital unde punem un panou și spunem că uh, banii uh, furați au fost folosiți pentru a construi această școală, acest spital, transmite un mesaj pozitiv eu am fost uh, persoana principală din Nigeria, din Nigeria uh, care uh, a participat la discuții și uh, banii au fost folosiți pentru proiecte sociale. Ideea este ca până la urmă să recuperezi banii și să faci lucruri bune cu ei. Uh, și da, ideea este să, și să ne asigurăm că banii nu sunt pierduți. Mulțumesc foarte mult, aș dori să le mulțumesc ambilor vorbitori, a fost uh, un, o audiere foarte interesantă, pozitivă, am uh, aflat foarte mult despre eforturile din Africa, despre cooperarea internațională, despre rolul pe care îl poate juca Europa. Dorim să vă mulțumim foarte mult pentru asta. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Fitzgibbon al cărui uh, video îl vom pune pe site uh, ca să fie public și accesibil tuturor. Doresc să vă mulțumesc și pentru răspunsurile scrise pe care ni le-ați uh, um, trimis. Și avem rugămintea de eventual, în ca, um, dacă avem alte uh, întrebări, să vă putem, uh, transmi, să, putem să vi le transmitem. Președintele mulțumește uh, cu amabilitate și interpreților. Încheiem acum reuniunea, după cum am spus, punctual, cu 10 minute întârziere. Okay.